anterior avem de făcut niște anunțuri și voi începe cu anunțul doamnei Gular. Doamna Gular a fost uh, uh numită, doamna Turnez a fost numită membra guvernului din uh, Danemarca. De pe 29 februarie acest loc este vacant. Am primit din partea